Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, cher coleg. Dragi colegi. Please take your seat. Vă rog frumos să luați loc. Ich darf alle ganz herzlich Vă urez tuturor un călduros bun venit la ultima reuniune a Comisiei pentru Bugete pe anul acesta de la Bruxelles. Der Haushaltsausschussvorsitzende kann nicht. Președintele Comisiei pentru Bugete nu poate să fie prezent, de aceea voi conduce eu această reuniune. Însă mi-a transmis o primă comunicare și anume, în 2 decembrie și în 17 decembrie nu vor avea loc reuniunile Comisiei pentru Bugete. De aceea pot să vă spun că ne aflăm aici la ultima reuniune a Comisiei pentru Bugete de la Bruxelles. Poate să fie posibil ca în 9 decembrie să mai avem o scurtă reuniune a comisiei noastre, dar numai dacă va fi absolut necesar. Altfel, putem considera că avem ultima reuniune pe anul acesta. Reuniunea este transmisă pe internet, așadar tot ce comunicăm aici va fi imediat transmis în lumea întreagă și toată lumea ne poate asculta. Ultimele cifre de implementare și cifrele RAL pot fi numite, dacă vă interesează. Este poate cam de vreme, deși cred că majoritatea colegilor se bucură de fapt că în uh, ultima săptămână am reușit să uh, uh, votăm în plen atât CFM-ul cât și bugetul pe 2014. Already here? I think uh, so, because he's filming Mr. Kozlovsky Äh, ich weiß es nicht ganz genau, aber nu știu exact, însă am auzit că există un grup de jurnaliști polonezi la noi în vizită. Este vorba de jurnaliști care au venit uh, în vizită la Ian Kozlovski. Nu știu dacă au ajuns deja la noi în sală, însă le urez în orice caz bun venit oriunde s-ar afla. A, sunt cele două persoane de acolo. A, asta se întâmplă când uh, deschizi ochii, de fapt, sau când nu vezi nici ce ai înaintea ochilor. În fine, în orice caz, vă urăm bun venit și vă rugăm să filmați. În ceea ce privește procesul verbal ale ultimelor ședințe, și anume 17 octombrie și 5 noiembrie, urmăm procedura. Dacă nu are nimeni nimic împotrivă până la sfârșitul reuniunii, atunci aceste procese verbale se consideră adoptate. Dacă aveți obiecții, vă rog să mi le transmiteți. Procesul verbal din 14 noiembrie nu este încă gata, dar va sosi și el. După cum ați văzut, în primul și în primul rând vom trece la vot. Sper că fiecare dintre voi și-a adus cartela de vot aber wir sind ja eine über Dar văd că suntem un grup mare și bine așezat în sală, deci vă pot vedea pe toți, așadar și dacă nu aveți cartela, vă voi număra votul. Haideți să începem cu voturile. Începem cu punctul 8 de pe ordinea de zi. that's that's yeah, that's okay. I know, I know. So, um, Tagespunkt Nummer 8. Punctul 8 este vorba despre mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru Vestas Danemarca. Raportorul a fost Jan Kozlovski iar acum vom trece la vot. Au fost depuse 9 amendamente. Am putea să votăm în bloc primele 5 amendamente? Toate sunt de la Comisia de Ocupare. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mai departe, amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Începeți un poc. Am... Das ist der zweite, der keine Abstimmungskarte. Iată încă o persoană a doua fără cartele de vot. Am notat. Haben alle abgestimmt. Toată lumea a votat? 14 dafür. 14 pentru, 12 voturi împotrivă, se adoptă. Ivailo und no, Richard. Ivailo și Richard sunt pentru? Nu, sunt împotrivă. Împotrivă, împotrivă. Știu sigur că e împotrivă. <laughs> um, Amendamentul 7 și amendamentul 8 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Haideți să votăm acum electronic întregul proiect de raport. He's against. Okay, it's good. Everybody has voted. Haben alle Toată lumea a votat. Douăzeci și patru pentru, trei împotrivă, se adoptă. Felicitări, Ian! Der nächste Globalisierungs mai departe, tot Fondul European de Ajustare la Globalizare, aș zice aproape, iarăși e Nokia, de data aceasta în Finlanda. Raportor este Juan Naranjo Escobar. 6, 7, 7 Șapte amendamente de la Comisia de Ocupare. Putem să le votăm în bloc? Nu.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 Se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, Se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Pentru. Pentru. Deci 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Exact. Și acum votul final, prin vot electronic. Um, noch es fehlt eine o persoană nu a votat încă. 25 dafür. 24 pentru, 3 împotrivă și se adoptă. Felicitări! Haideți să trecem acum la fondul de ajustare la globalizare First Solar din Germania. Avem iarăși niște amendamente de la Comisia pentru Ocupare.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 Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum votul final prin vot electronic. Okay. Ein Moment. No. Inge muss noch okay, ähm, ihre Karte einstecken, ja. 24, 25. No, it's too late. 25, 26. 26 and 3 against. Yeah. 26 and 3. Yeah. Okay. 26 pentru, 3 împotrivă. Se adoptă. Haideți să trecem mai departe. Este vorba de fondurile europene de investiții pe termen lung, raportul lui Eider, iată și pe Eider. Aici avem trei amendamente ale raportoarei. Le putem vota în bloc? Eider are două comentarii de făcut. Vă rog. Sí, gracias, presidenta. Perdón por... Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că intervin înainte de vot, dar există două probleme cu aceste amendamente. Pe de parte, amendamentul 5 pe care l-am introdus chiar eu în calitate de raportor, deoarece intervine o problemă de redactare și de traducere. Am pregătit amendamentul în limba engleză. Mi s-a părut că e limpede, dar atunci când am văzut traducerea în alte limbi, mi-am dat seama că puteau apărea diverse interpretări ale textului. Iată de ce propun un amendament oral la propriul meu amendament și anume, într-un stat membru sau într-o țară terță, cu condiția că acest stat membru sau această țară terță să se um, um, stabilească um, așa ceva, ca să fie foarte limpede dacă e vorba de stat membru sau stat terț. În al doilea rând, se întâmplă același lucru cu uh, un alt amendament al domnului Silvestris, l-am citit în italiană și nu înțeleg prea bine ce vrea să facă, pentru că traducerea uh, propoziției originale din engleză în italiană, pornind de la care domnul Silvestris a, uh, a prezentat amendamentul, este greșită de deci, această traducere. E vorba de un considerent în marginea unui aviz. S-ar putea să fie vorba totuși de o problemă de fond, iar dacă dumnealui ar, ar dori să prezinte din nou amendamentul în fața comisiei competente pe fond, uh, aș propune să uh, facă dumnealui astfel, așa încât noi să putem vota acum împotrivă, urmând să uh, uh, nu preluăm uh, un text pe care nu îl înțelegem 100%. Uh, Foarte bine, cu această explicație și cu amendamentul oral la amendamentul 5 pot uh, vota în bloc 4, 5 și 6 ale raportoarei. Bine, pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Apoi mai avem două amendamente ale lui Dominic Riche: 15 și 16. Le putem vota în bloc? Da? Nu? Bine, 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 și 8 ale raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la um, considerente. 9 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Silvestris. Suntem de acord cu toții să-l respingem. Cine este împotrivă? Exact, cine este împotrivă? Foarte bine, și cine este pentru? Nimeni? Abțineri? Foarte bine, se respinge. Asta este, mă scuzați, dar... Dann kommen wir... Urmează încă trei amendamente ale domnului Riche. Le putem vota în bloc? Foarte bine. Le și votăm în bloc 12, 13, 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi încă trei amendamente ale raportoarei 1, 2 și 3. Le putem vota în bloc? Pentru. Împotrivă. Abțineri.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 27 pentru, un vot împotrivă, o abținere. Felicitări! Bun, trebuie acum să votăm reînnoirea acordului UE-Rusia privind cooperarea în domeniul științei și tehnologiei. V-aș ruga să-l rugăm pe uh, invitatul nostru să ne spună ceva în acest sens. Vă rog frumos, înainte de vot. Gerbiamą pirmininkę, gerbiami kolegos, aš pakeičiu jūsų kolegą Rolandą Paksą. Jeigu jis... Bună ziua. Îl reprezintă domnul Paxis și Aș dori să introduc această temă. Mulțumesc întâi de toate Secretariatului Comisiei pentru Bugete pentru cooperare și asistență în redactarea acestui aviz. Ținând seama de recomandările recomandările experților independenți, atât din UE cât și din Rusia. Renoirea acestui acord ar trebui să contribuie la aprofundarea cooperării între UE și Rusia. Continuând proiectele de cercetare, vom putea continua schimbul de uh, cunoaștere și de know-how. Un astfel de acord ar permite răspândirea celor mai recente cunoștințe și în felul acesta inclusiv am putea accesa noi piețe. Vorbim de 0,5 milioane euro care ar trebui alocate implementării acestui acord și e important ca aceste fonduri să fie folosite în mod eficient și rațional așa încât oamenii de știință și cercetătorii să participe în mod activ la aceste proiecte și nu doar cei care administrează cercetarea. Iată de ce uh, încurajăm monitorizarea atentă a implementării acordului. Considerăm că această comisie trebuie să susțină reînnoirea acordului UE-Rusia privind cooperarea în domeniul științei și tehnologiei. și asta până în 2019. Vă mulțumesc, sper să puteți susține propunerea mea. Uh, mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Trebuie să votăm acum, să ne hotărâm dacă suntem pentru reînnoirea acestui acord sau împotrivă. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Danke. Mulțumesc. Împotriva. O persoană, abțineri, nicio abținere și astfel se adoptă. Jetzt kommen wir zu den Urmează acum transferurile. Sunt cele pentru comisie. Deci nu pot decât să-l întreb pe coordonatorul de la PPE dacă uh, îl poate reprezenta pe domnul Lavia, raportorul. Ok. Sí, gracias, eh, presidenta. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, colegul Lavia nu s-a putut deplasa în această după-amiază la ședința noastră. Cred că participă la un eveniment politic în Italia astăzi la care e obligat să asiste. În ce privește acum transferurile, primele 3, 28, 31 și 32 vizează fondul de ajustare la globalizare. Raportorul consideră că dacă nu intervin probleme specifice, acestea ar putea fi votate în bloc raportorul este favorabil acestor transferuri. Apoi, vorba de transferul numărul 33, care solicită aprobarea unui fond pentru capital risc în cadrul facilității pentru IMM-uri. Și aici raportorul are o opinie favorabilă. Transferul 34 E vorba de un transfer între linile bugetare IPA și proiecte agricole în Muntenegru. Mm, nu a existat o executare adecvată a acestor linii bugetare din motive administrative. Am uh, procedat uh, la fel și pentru alte transferuri, uh, chiar recent pentru Macedonia. Și în acest caz raportul este pentru. Urmează transferul 36, 8 milioane de euro, angajamente pentru măsuri de urgență în cadrul instrumentului de stabilitate. Și aici raportorul este pentru. Transferul 38 este vorba de 70, respectiv 67 de milioane de euro care ar trece din rezervă la plăți pentru acordurile internaționale în domeniul pescuitului. Acest transfer este necesar pentru acordul de pescuit cu Republica Mauritania. Transferul 40 2,05 milioane euro. E vorba de organizații internaționale care susțin pescuitul. În toate aceste puncte, raportorul este de acord. În fine, transferul 41, e vorba de 0,3 milioane de euro din rezervă, tot pentru acordurile internaționale de pescuit, de data aceasta Republica Capului Verde și Kiribati. Pentru toate aceste transferuri, domnul Lavia, care se scuză încă o dată pentru absență, ne propune să votăm pentru. Foarte bine, atunci putem vota consecutiv toate cererile de transfer. Este vorba de 28, 31, 32, are într-adevăr sens să le votăm împreună. Cine este pentru? Pentru că se referă la fondul de ajustare la globalizare. 28, 31, 32. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Atunci, haideți să votăm 33 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem mai departe la alte secțiuni, însă înainte Nu știu cum să facem. Înainte de a trece la explicația pregătită de raportor, dar care nu poate fi prezent, aș dori să vă spun că avem un reprezentant de la comisie. Îl văzusem adineaur pe domnul director general. A, acolo sunteți. În fine, trebuie să întrebăm Comisia dacă dorește să ne spună ceva cu privire la consecințele um, hotărârii Curții de Justiție și anume neadaptarea salarială pentru 2011. Oui, merci, euh, présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi succint. Comisia a luat notă de hotărârea Curții Europene de Justiție. E vorba de o problemă de procedură. Comisia examinează pentru moment care e răspunsul adecvat pe care îl va da urmare a acestei hotărâri judecătorești. Vă mulțumesc, e tot ce pot să vă spun deocamdată. Ok, um, Die Prüfung Foarte bine. Verificarea se va face, se va face până anul viitor, probabil. La noi v-am spus că avem acum ultima ședință pe anul acesta. Dacă apare ceva urgent, atunci în 9 decembrie vom mai organiza o reuniune la Strasburg. Și de aceea Rezultatele uh, anchetei dumneavoastră le vom primi doar uh, la începutul anului viitor. Monica, doamna Holmeier, voiam și eu să mai spun ceva. Lucrurile care s-au vorbit acum uh, nu sunt uh, neapărat stabilite, însă în 2013 nu mai sunt fonduri rămase de transferat, dar avem o înțelegere cu Comisia și cu Consiliul. În caz că totuși ar exista cumva modificări care nu au fost până acum luate în calcul, atunci se va formula un buget rectificativ corespunzător pentru anul viitor dacă din această hotărâre va deriva ceva. Cred că situația este clară și în rest trebuie să așteptăm să vedem ce se va mai întâmpla. În orice caz, mi se pare foarte interesantă această hotărâre. Așa este, dar haideți să nu facem acum exegeza acestei hotărâri. Eu doar aveam această responsabilitate de a întreba Comisia dacă nu cumva are deja un comentariu să ne prezinte cu privire la consecințe. Iar acum dau cuvântul coordonatorului de la SND, Ivailo. Ah, Monsieur Arton? Ah, domnul... Mm -hmm. Domnul Hartong? Dank u, voorzitter. Ik wou een hele kleine kanttekening plaatsen bij de demande de vier... O observație din partea mea în ce privește solicitarea de transfer C8. E vorba de cumpărarea de tablete sau iPad-uri. 9,4 milioane pentru 1100 de tablete și un contract de mentenanță. E un preț foarte ridicat. Asta înseamnă că aparatele uh, trebuie să fie foarte, foarte avansate din punct de vedere tehnic. În mod normal, o tabletă nu costă mai mult de 300-400 de euro, cel puțin în Olanda. Uh, o să întrebăm uh, administrația. Dar, Inge, te rog. Da, uh, voiam să mai amintiți și mie uh, care sunt consecințele, consecințele bugetare ale acestei hotărâri. Despre ce sumă este vorba, ce sumă nu este folosită. Comisionshaushalt, Kommissionshaushalt, ne? der interessiert mich, Parlamentshaushalt. Uh, E vorba de com bugetul comisiei, sigur. Așadar, tocmai mi s-a spus că acum comisia va trebui pur și simplu să facă o nouă propunere. Nu știm câți bani nu sunt folosiți. Pentru că nu s-au tras încă concluziile, nu se cunosc consecințele. Dacă l-am înțeles eu bine pe domnul director general, a spus că ceea ce a hotărât curtea este o procedură referitoare la procedură. Deci e vorba de adaptarea, de, deci de fapt nu a spus nimic clar despre adaptarea salarială, a vorbit doar despre procedură. Deci mai trebuie să vedem ce se va întâmpla cu consecințele și comisia ne va spune anul viitor doar ce influență va avea acest lucru asupra bugetului. Deci nu vă pot spune nimic despre suma vizată. Entschuldigung, dass ich da nochmal nachfrage. Mă scuzați că trebuie să intervin. Întrebarea a fost, în bugetul actual, cât era prevăzut pentru acest caz? Pentru că nu, nu știam că este așa cum ați spus, însă, practic, hotărârea, comis, hotărârea curții spune că se poate face o nouă propunere privind adaptarea salarială. Deci, întrebarea este, va face Comisia o nouă propunere? Asta nu știm deocamdată. Cred că hotărârea poate fi interpretată în ambele moduri, deci ar fi bine ca cei de la Comisie să ne informeze și pe noi. Este o declarație politică și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Dar tot nu avem o cifră legată de declarația aceasta politică Inge. Nu am decis nimic în legătură cu bugetul Comisiei. Tocmai asta am spus în tot acest timp. Noi uh, am derulat toată procedura bugetară ca să stimulăm Comisia să uh, se înțeleagă cu Consiliul și acum nu știm ce se întâmplă. Nu e nimic hotărât în legătură cu bugetul Comisiei și deci nu putem ști despre ce uh, cifre este vorba și cum să influențăm Comisia prin ce măsuri ca să tragă consecințele cele mai pozitive. Nu avem ce să facem. Cred că Ivailo se plictisește deja. Trebuie acum să-l rugăm pe Ivailo să ne prezinte solicitările de transfer pentru celelalte secțiuni. Thank you, Madam Chair. Nobody... Mulțumesc, doamnă președintă. Nimeni nu poate fi plictisit la o întâlnire a Comisiei pentru bugete. Înainte de a trece la propunerile pentru transferuri, Parlament și la alte instituții, în bugetul general, aș mai adăuga ceva la discuția anterioară, că odată ce Comisia se, hotărască, se hotărăște, să ne vedem care vor fi consecințele, mai ales în ceea ce privește noul cadru financiar multianual și plățile. Deci atunci când e gata comisia, ar fi bine să avem o astfel de dezbatere în Comisia Bugete. Acum, în numele domnului Derek Vaughan, care trebuie să participe la o altă întâlnire, întâlnire a Parlamentului și nu poate fi astăzi aici, aș dori să propun câteva transferuri, în principal cu referire la parla- bugetul Parlamentului. Aceste transferuri sunt menite a consolida fondurile pentru evenimentul referit la tineretul european anul viitor, două transferuri se referă la echipamentul IT, una se referă la sistemul CISPR și cealaltă la solicitarea de dispozitive suplimentare de care e nevoie, apoi transferul nou referitor la plățile pentru deplasările membrilor, Aș semnala aici faptul că ar trebui să scurtăm această perioadă de 2 ani de solicitarea rambursării cheltuielilor de transport. 2 ani e cam mult. Apoi o serie de transferuri referitoare la salariile asistenților și misiunile asistenților parlamentare, un transfer pentru plăți anticipate pentru clădirea din Luxemburg, E vorba de a economisi puțin la plata dobânzilor acolo. Astea ar fi transferurile din bugetul Parlamentului sugerate și dacă îmi permiteți, doamnă președinte, m-aș referi pe scurt și la celelalte transferuri sugerate în această etapă. E vorba de Supervizorul European pentru Protecția Datelor, e o sumă mică, 80 de mii. E un transfer intern de la interpretare la costuri cu clădirile. Și în numele raportoare vă ruga să sprijiniți aceste transferuri. Uh. Foarte bine, înainte de a trece la vot, vreau să uh, mai uh, întreb ce se întâmplă cu prețurile la tablete. Să rog pe, Clet, pe domnul Cleti să ne spună. Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, așa cum puteți constata în textul propus pentru transfer, costul mediu al tabletelor este de 854 de euro. Apoi, intervin servicii adiționale, și anume un support help desk, mentenanța și alte servicii specifice, cum e instalarea unor aplicații specifice necesare utilizării în cadrul unor proiecte de tipul e-meeting, e-committee și toate acestea converg înspre uh, obiectivul paperless, pentru a reduce costul dosarelor care, iată, deocamdată sunt încă imprimate pe hârtie, reducerea amprentei noastre de carbon, uh, pentru că aceste tablete sunt destinate, în primul rând, colegilor funcționari uh, care se vor deplasa în clădirea din Squarmus. Și, sigur, dorim și creșterea productivității uh, prin utilizarea acestor noi tehnologii tot mai răspândite. Iată de ce dorim ca în iunie 2014 să putem echipa și eurodeputații cu niște aplicații care s-au dovedit fiabile și cu care am uh, petrecut mai multe luni la început de legislatură și uh, ca ele să poată deveni operaționale. Iată motivația. Ia, fiind... Mulțumesc foarte mult. Înțeleg că deputații vor primi tabletele cel de vreme în iunie, dacă vor fi aleși pentru următorul mandat. Deci trebuie să-și câștige aceste premii. Ich möchte nur eine... da, doamna Holmeier. Ja, ja, also es sind nicht nu este important pentru deputați neapărat acest punct, pentru că și cei din administrație primesc aceste tablete, tocmai pentru că sunt mai depărtați, să spunem așa. Am uh, dorit să sprijinim astfel inițiativa Paperless. Deci, astfel, uh, suportăm niște costuri, însă, pe de altă parte, în buget introducem și reduceri importante. Foarte bine, haideți să trecem la vot. Putem vota totul... Nu, nici nu vă mai întreb dacă putem vota totul împreună, ci votăm fiecare transfer separat. Haideți să începem cu C4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. C7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. C8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A. Da werden wir nicht nu votăm aici doar transferuri de fonduri, iată că uh, dăm deja și o sarcină grupului nostru de lucru, grupul uh, nostru din uh, președinția Comisiei pentru Bugete. Îl rugăm să scurteze termenul ca să putem avea o mai bună planificare. Cred că un an este un termen suficient de lung, nu e nevoie de un termen de doi ani. George, Monica, cine dorește să se mai ocupe de acest subiect, vă rog să o faceți pentru că um, corespunde cu principiile grupului nostru de lucru. Este o ameliorare în orice caz. Deci, uh, ce nouă? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ce 10 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. C12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun. Mai departe. Politica imobiliară. În orice caz, trebuie să votăm astăzi un lucru pe care, o, pe care trebuie să ne mai explice Monica. Te rog. Clădirile, clădirile, politica imobiliară. Da, aș dori acum să vă rog ceva. Ceva simplu. Dat fiindcă nu vom mai avea reuniune anul acesta, trebuie să votăm um, cu privire la două proiecte imobiliare. O clădire din Luxemburg și apoi uh, clădirea CAD, care uh, clădirea CAD va fi închisă până în 2017, deci cei din clădirea Goldbill trebuie să fie mutați undeva între timp. E aceeași clădire, doar că prelungim uh, condițiile cu 2 ani am primit aprobarea, uh, vom avea condiții mai bune, nu este mai costisitor. Sper că sunteți de acord astăzi să uh, aprobăm acest lucru ca să nu mai vorbim altă dată despre politica imobiliară. Nu știu dacă au colegii ceva împotrivă sau putem vota. nu trebuie să ne dăm uh, avizul aici, ci doar să spunem dacă suntem de acord, nu? Împreună, le, acum în legătură cu ABE. Da, ABE, aici e o situație mai complicată. Este mai complicat pentru că autoritatea aceasta bancară, autoritatea de supraveghere bancară, a uitat să transmită notificarea. Deci au început niște contracte în februarie anul acesta care trebuiau să fie aprobate și de Consiliu și de Parlament, însă e clar că uh, uh, limitele prevăzute în regulamentul financiar sunt în mod clar încălcate. Deci este o încălcare a regulamentului, a regulamentului privind bugetul, uh, este o eroare noi trebuia să analizăm situația înainte și să spunem dacă prețul e prea mare sau prea mic. Agenția pentru Medicamente, de exemplu, a avut prețuri prea mari și uh, a fost nevoie să găsească un alt contract de închiriere, însă nu se poate face acest lucru fără aprobarea autorităților bugetare. Doream să vă spun părerea mea, trebuie să fie clar în primul rând că este vorba de o încălcare a regulamentului bugetar și în al doilea rând că este vorba de costuri extra exagerate. Această clădire este în mod clar mai scumpă și decât cea a Agenției pentru Medicamente de care ne mai plânseserăm noi în trecut. Trebuie să luăm un uh, preț mediu care este peste 1000 de euro pe metru pătrat. Așa ceva nu se poate uh, este complet uh, în contradicție față de ce s-a stabilit, iar costurile pentru renovare, pentru un an și pentru mobile sunt mai mari decât chiria. Este un lucru la care se mai adaugă și costurile de consiliere, de exemplu la etajul 9, uh, o parte din clădire a fost închiriată și apoi cineva a avut ideea să mai închirieze o parte din etajul nou. E foarte complicat, în orice caz a fost nevoie de plătit consiliere de 100.000 de euro. Mi se par foarte exagerate aceste costuri, la fel și modul în care s-au comportat reprezentanții ABE. EBA ar fi trebuit să ne prezinte mult mai devreme perspectivele sale bugetare pe termen lung. Nu se poate așa ceva. Dacă se procedează ca la clădirea din Luxemburg, avem timp să reacționăm, dar uh, ce a făcut ABE pur și simplu nu este normal și nu ne permite să reacționăm. Ne aflăm acum într-o situație în care trebuie să spunem că acest lucru este împotriva legii, dar uh, atunci procedurile ne vor costa și mai mult, ceea ce pur și simplu nu are sens. Propunerea mea este să notăm că este o încălcare a regulamentului bugetar și să solicităm Comisiei să facă o analiză a consecințelor și să aibă grijă ca așa ceva să nu se mai repete. Nu se poate ca tocmai autoritatea de supraveghere bancară să nu respecte termenele și limitele. Nicio altă agenție nu o poate face, trebuie ca această agenție să fie și ea informată că trebuie să respecte regulile. Am spus că mă frustrează cel mai tare faptul că e tocmai vorba despre ABE. Pentru că mi se pare că ceilalți au înțeles până acum care sunt regulile și aici pur și simplu nu pot să pricep de ce este atât de greu. Pentru că până la urmă regulamentul bugetar nu e chiar atât de criptic. Sunt pur și simplu câteva alineate pe care trebuie să le citești și uh, cred că această autoritate are de fapt de prelucrat texte mult mai dificile. Apoi, uh, am dorit ca Curtea de Conturi să verifice aceste contracte și să facă o anchetă, să vadă dacă mai sunt probleme și în legătură cu alte subiecte și apoi ABE să prezinte o situație imobiliară pe termen lung, însă înainte de a semna contractele și nu după aceea. Toată situația aceasta este foarte neplăcută, de aceea am și ales o formulare prin care să spunem că nu putem da autorizarea pentru că regulamentul bugetar nu prevede o autorizare uh, a unui lucru care s-a făcut deja. Însă, în orice caz, aplicarea procedurii ar antrena costuri și mai mari, deci ne aflăm într-o situație imposibilă. Trebuie să luăm la cunoștință de ce s-a întâmplat și să cerem comisiei uh, să aibă grijă ca așa ceva să nu se mai repete niciodată și să verificăm ce s-a întâmplat de fapt acolo. Și sper că colegii sunt de acord cu această propunere. Am încercat să nu am un ton prea agresiv, însă este destul de greu la acest gen de uh, situații. Domnul comisar Barnier a spus într-o discuție că uh, consecințele vor fi uh, discutate cu agenția și deci că nu doar că vor discuta cu agenția, ci că vor fi și consecințe și că așa ceva nu se va mai întâmpla pe viitor. N-am ce să fac. Vă rog frumos să votați pentru acest aviz. e clar, o să primească o mustrare. George Lyon, Jens Geier și Dominic Riche. Hmm? Uh, uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu sunt la fel de supărat ca și Monica în legătură cu lucrurile întâmplate. Sunt două chestiuni aici. Atât e vorba de procedura de notificare, un șir de eșecuri, un șir de nerespectări ale procedurii. Și sigur, am fi tentați aici să nu fim de acord cu avizul, însă în ultima instanță asta ne va costa mai mult. Practic nu avem de ales, trebuie să fim de acord cu propunerea, după cum ne-a spus și Monica. Pentru că suntem între Ciocan și Nicoval aici. Însă trebuie să trimită în același timp un semnal către ABE. Dacă ei nu pot respecta procedura, atunci data viitoare nu o să mai ezităm și comisia noastră va pune punct oricăror alte acorduri pe care ei vor dori să le încheie. Când va fi vorba, de exemplu, de găsirea unei noi clădiri sau unui nou spațiu pentru ei. Apoi, raportul preț-calitate. Se pare că aici s-au aruncat banii pe fereastră. Însă, mă rog, cei în măsură de a decide acest lucru sunt cei de la Curtea de Conturi. Am rugat să vadă care e situația și, de asemenea, cei din Comisia Control Bugetar și măcar ei îi vor putea trage puțin de urechi dacă n-au făcut ceea ce trebuie. E vorba aici de două probleme, una procedurală și alta în materie de raport preț-calitate. Se pare că nici acolo nu stau lucrurile foarte bine, așteptăm să vedem care va fi valoarea curții de conturi, dar indiferent de asta trebuie să le dăm un avertisment serios. Dacă nu mai respectă procedura, uh, o să aibă probleme de fiecare dată când vor vrei să mai încheie un contract pe viitor. Mulțumim. Uh, doamna Holmeier, într-un minut o să vă dăm cuvântul. Întâi domnul Gaier, apoi domnul Riche și apoi raportoarea. Un cuvânt cheie deja a fost menționat aici. Dacă se face evaluarea politică a situației, atunci trebuie să nu scăpăm din vedere faptul că, dacă nu mă înșel, a fost vorba aici de o decizie a Consiliului. Consiliul a decis ca aceste agenții să aibă la Frankfurt, Frankfurt, Paris și Londra. Au existat o serie de motive pentru această decizie, însă am văzut că în cazul Londrei, Consiliul pune presiune în direcția închirierii de spații în cel mai costisitor, în cea mai costisitoare zonă din lume, din Europa. S-ar fi putut închiria o clădire similară oriunde altundeva în Europa. Sigur, nu pot să fac nimic. Londra e în centru bancar. Asta este. Dar e important să luăm notă de acest lucru. E clar că nu a fost o decizie a Parlamentului ca această clădire să fie situată Uh, acolo unde prețul la chirii și, și proprietăți este cel mai mare în Europa. Și am o întrebare pentru doamna Holmeier. Această poziție în raport cu chiria plătită e la sugestia comisiei sau Comisiei administrative care se ocupă de această chestiune. Cine, cine s-a implicat? Monica ia notă de această întrebare, notează-o ca să nu uiți. Dominica acum. Doctor. Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem atât frustrați cât și șocați, pentru că în special în vremea de astăzi e, e absolut uluitor să vedem ce costuri sunt implicate aici. Nu e un preț parizian, ci depășește cu mult orice preț de la Paris. Uh, Înțelegem, deci, că nu au analizat corect cei care au făcut aceste uh, propuneri. Nu știu dacă să mă adresez Monicăi sau Comisiei, dar mă întreb cine semnează contractele, cu ce autoritate și pe cine angajează. Mai ales în seamă de faptul că persoana respectivă nu aplică regulile, procedura. Dacă atacăm contractele, <laughs> atunci ne va costa încă și mai mult. Asta dacă semnatarul are autoritatea realmente să facă asta. Eu cred că e vorba de directorul agenției. El trebuie să fie semnat. Dar cum și cine poate semna și să angajeze Uniunea Europeană și instituțiile ei dincolo de orice regulament și fără o autorizare prealabilă conformă tuturor procedurilor? În al doilea rând, Într-un astfel de caz, contractul mai este valabil din momentul în care semnatarul nu a fost uh, uh, autorizat să o facă. Oricum ne confruntăm cu o serioasă problemă procedurală. Oricum trebuie să analizăm foarte atent situația și nu doar să condamnăm, să regretăm ceea ce pare rău, dar trebuie să spunem, e un scandal uh, ci trebuie să luăm și măsurile necesare pentru ca așa ceva să nu se mai întâmple și uh, cu altă ocazie și să nu ezităm de a aplica sancțiunile care se impun și să vedem cine și-a permis să-și angajeze propria responsabilitate dincolo de uh, autorizarea pe care o avea sau nu. Uh, dacă vinovații sunt uh, identificați, trebuie să putem lua și măsurile inclusiv contractuale, care se impun. Mulțumesc. Ähm, Mulțumim. Richard, ai cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să sprijin, practic, poziția Monicăi, care mi se pare extrem de rezonabil în contextul dat. Din câte știu, situația într-adevăr de neacceptat. Asta nu e singura problemă, au fost multe altele, nu s-au respectat procedurile, nu s au respectat regulamentul și era vorba de lucruri bine definite. Și culmea e vorba de autoritatea bancară. Tocmai ei nu pot să respecte procedurile, nu sunt chiar plini de încredere atunci de vorba de competențele profesionale celor din autoritatea respectivă. De asemenea, consider că modul în care a fost aleasă această clădire Uh, nu corespunde sarcinii pe care ei o au de executat. E ciudat, puțin mi se pare ciudat că această agenție, care acolo în Canary Wharf, în centru de greutate a, a cartierului financiar, sunt există însă spații și în alte părți, însă deși se putea închiria acolo în Canary Wharf, e o închiriat într-o altă parte mult mai scumpă, care nici măcar nu mai e în mijlocul evenimentelor. I-am întrebat de ce. Mi-a spus, că păi am preferat acolo pentru că era mai aproape de noduri de comunicație și infrastructură. În opinia mea nu e un răspuns corect, nu e un argument valabil. Însă suntem unde suntem, uh, propunerea Monicei e bine chipzuită și nu prea avem de ales. Nu putem accepta însă ca astfel de lucruri să se mai repete. O serie de colegi au spus că ar trebui să implicăm curtea de conturi, sunt de acord, însă o astfel de abordare totdeauna retrospectivă și de asemenea durează mult până se obțin uh, rezultate. Însă, doamnă președinte, vreau să vă întreb, avem noi autoritatea de a invita pe reprezentanții ABE aici să vină să ne explice puțin ce s-a întâmplat? Da, putem să facem astfel de solicitare. Știu care e răspunsul, pentru că prima dată când m-am confruntat cu astfel de situație am fost absolut furioasă. Și ar fi trebuit și putem să-i cerem directorului să vină. Salvadore, apoi Ian, după aceea răspunsul Monica. Punta este mult breve, mult concretă. Mulțumesc. O întrebare scurtă și precisă. În cazul de față, cine apără interesele financiare ale Uniunii și cum o poate face? Mulțumesc. Ascult dezbaterea și nu prea înțeleg. Am o întrebare simplă poate rămâne această situație fără consecințe la nivel personal atunci când încalci regulile? Trebuie să se întâmple ceva. Există vreo sancțiune disponibilă sau pur și simplu luăm notă de ce s-a petrecut? Bitte, Angelica. Angelica. Mulțumesc. Dacă avem posibilitatea să sancționăm pe responsabil, atunci aceștia trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ce s-a petrecut. Lucrurile nu pot rămâne așa. Nein, also wir können die, die... Președinta, desigur, nu putem răspunde la toate întrebările și tocmai de aceea Monica ne-a spus că trebuie să ne adresăm curții de conturi și Comisiei Europene în această etapă, putem eventual solicita avizul serviciilor noastre juridice, asta n-ar fi o problemă. Dar înainte de a primi un răspuns din partea Monicăi, aș dori să-i dau cuvântul directorului AME și poate că ne poate spune măcar câteva cuvinte, dacă nu ne poate chiar explica totul. Thank you very much. Um... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc de asemenea că m-ați invitat astăzi aici. Desigur, nu există suficient timp pentru a vă oferi explicații detaliate asupra procedurii prin care am trecut, însă doresc să vă spun că sunt dispus să vin la comisia dumneavoastră cu o descriere detaliată a ceea ce s-a întâmplat, fie în plenul Comisiei pentru Bugete, fie cu raportorul sau cu oricine cineva. Unul dintre dumneavoastră a întrebat cine a semnat contractul eu. Eu sunt cel care a semnat contractele în calitatea mea de director executiv al Autorității Bancare Europene. Sunt, iată, acum aici. În primul rând vreau să vă spun că atunci când și-a început activitatea, în 2011, agenția avea deja contracte pentru clădirea în care se află astăzi. Deci nu a fost alegerea noastră în ce privește clădirea. Ocupam deja o parte a clădirii în care se află și azi agenția, pentru că agenția este succesoarea unei alte organizații, Comitetul de nivel 3, era o companie limitată la Marea Britanie în vremea respectivă. Practic am moștenit contractele de închiriere în 2011, când eu am venit la această agenție. La vremea respectivă, organizația noastră era foarte mică, într-o mică parte a clădirii în chestiune, cu un plan de creștere atât a activității cât și a resursei umane, izvorâte tocmai din regulamentul agenției. Când am preluat agenția, am inițiat imediat un proces de achiziții publice pentru a găsi un consilier care să ne găsească o locație potrivită în Londra pe termen lung. Um, prin regulamentul de fondare al agenției s-a decis ca aceasta să își aibă sediul la Londra. Am trecut deci printr-un proces de achiziții publice conform regulamentelor UE și am semnat la finele anului respectiv contractul respectiv. A fost un proces foarte lung, am semnat contractul la sfârșitul lui 2011, cum vă spuneam fără a ști prea multe, de fapt, de, uh, spre uh, procedurile respective. Apoi, pe măsură ce agenția uh, creștea și uh, personalul s-a multiplicat de trei ori, la începutul lui 2012 cu sprijinul consilierului imobiliar am cercetat piața, am analizat mai multe zone ale Londrei, inclusiv Canary Wharf și City. Sigur că diferitele locații ofereau avantaje distincte și noi am ajuns la concluzia împreună cu întreg uh, portul executiv că pe lista scurtă de uh, clădiri care ni s-au propus să alegem o altă clădire decât cea în care eram, în care urma să ne mutăm în 2013, cum a a amintit și doamna Holheimer, exista o clasă de reziliere a contractului inițial care putea fi accesată din iunie 2012 încolo. Acest lucru ar fi putut permite scurtarea cu un an a contractului de închiriere dacă am fi putut ieși din el. Intenția noastră, deci, a fost de a găsi o locație mai ieftină în City. Din nefericire, așa cum arată și avizul dumneavoastră, și îmi asum criticile adresate, ce s-a petrecut de fapt e că uh, am abordat-o, doamna raportor, prea târziu pentru a fi în măsură să trecem prin procesul, procedura de autorizare regulamentară. Deci nu am avut suficient timp înainte de termenul de, uh, pe care îl prevedea clauza de reziliere. Însă am selectat o clădire mai ieftină și care ar fi fost uh, adecvată pentru extinderea agenției. Însă, cum vă spuneam, am ratat termenul pentru a uh, activa clauza de reziliere și din acest motiv a trebuit să rămânem în clădire. Uh, contractul inițial va expira abia anul viitor. Ulterior, l-am abordat pe, proprietarul, pe proprietarii clădirii arătând că dacă uh, vor reduce uh, chiria la nivelul clădirii pe care noi o găsim, am putea poate obține uh, aprobarea să rămânem tot acolo, dar cu condiția unui preț mai scăzut. Am demarat prin Digimart consultările cu autoritatea bugetare, am comunicat prin Digimart tocmai pentru a obține sfatul Comisiei Europene și cele din urmă la sfârșitul lui 2012 am fost informat printr-o scrisoare din ianuarie 2013, uh, deci datată ianuarie 2013, că autoritatea bugetară preferă să demarăm un nou proces de selecție. Între timp, a trebuit totuși să ne extindem, pentru că mm, aveam tot mai, mult, tot mai mulți angajați în acest an, de exemplu, livrăm comisie 59 de standarde uh, uh, tehnice, avem nenumărate uh, audieri cu experți, cu zeci și zeci de participanți și nu aveam uh, uh, amplasamentul ideal pentru a derula astfel de ședințe. În ianuarie acestui an mi s-a transmis că pot semna contractele pe termen scurt că pot informa Parlamentul și să demarez selecția pe termen lung, urmând fiecare etapă procedurală, informând timpuriu uh, toate autoritățile competente. Iată ce am făcut. Eu personal am semnat contractul în februarie, așa cum și doamna Holmeier a explicat și cum figurează și în aviz. Din nefericire, din cauza termenului scurt a contractului, pentru că e vorba de finele uh, anului viitor, așa că toate contractele se expiră în același timp, ca în cazul în care trebuie să ne mutăm sau și putem face, am semnat deci aceste contracte pe termen scurt și costurile suplimentare provin din uh, uh, cauza acestui interval scurt care au făcut să crească prețul. Însă, achizițiile publice au fost competitive, licitațiile au fost bune, am utilizat proceduri competitive, cum vă spuneam, mobila în bună parte este second hand, alta provine din achiziții publice. Deci nu am făcut nimic fără respectarea regulamentelor de cumpărare a echipamentelor care într-adevăr au fost scumpe, recunosc. Iată unde suntem azi. Avem în mână aceste contracte care expiră la sfârșitul anului viitor. Am demarat procedura de uh, selecție pe termen lung a unui nou contract de închiriere. Am transmis toate informa- informațiile către Parlament, Consiliu și Autoritatea Bugetară și suntem în procesul de a finaliza criteriile de selecționare și de atribuire a contractului împreună cu DG uh, băci, așa încât să putem veni în fața dumneavoastră la Parlament pentru aprobarea, autorizarea noului proces de selecție. Iată pe scurt ce s-a petrecut. Și doream doar să vă mai spun că acesta a fost procesul, acestea au fost etapele pe care le-am urmat și motivațiile noastre și sunt cât se poate de disponibil pentru a reveni oricând în comisia dumneavoastră, ori de câte ori uh, veți dori pentru a vă oferi toate detaliile pe care le veți considera necesare. Vă mulțumesc foarte mult. Sper că nu v-am răpit prea mult timp. Nein, Sie waren mit Sicherheit nicht zu... Nu, nu ați vorbit prea mult. Mulțumesc pentru introducere. Monica Holmeier. Doamna Holmeier. Also man möge es mir nicht übel nehmen, ein bisschen... Bun, Cred că trebuie să vă mai stric puțin bucuria acum. În primul rând, la metru pătrat costul nu e mic. Nu a fost închiriat pe mai puțin bani. Dacă cineva mă oferă uh, o casă renovată în chirie și îmi spune, uitați, chiria e foarte mică, dar n-am inclus costurile de renovare. E o, o țeapă, pur și simplu. Aici avem până la uh, avem o sumă foarte mare, până la 1300 de euro pe metru pătrat și pur și simplu nu e posibil. Avem costuri de 190.000 pentru consiliere și la acestea se vor mai adăuga uh, sume de peste încă 125.000 de euro. Am uh, spus-o și mai devreme, am avut și mai multe conversații telefonice, am discutat și cu biroul și cu funcționarii responsabili și uh, în repetate rânduri mi s-a spus că pur și simplu notificarea nu a fost făcută uh, corect și uh, în schimb ei doresc să li se trimită banii foarte repede. Drept răspuns am scris din nou și directorului uh, și celorlalți responsabili pentru că uh, pur și simplu nu a fost normal procesul și fusese și numită o dată greșită. Nu era sfârșit de iulie, era sfârșit de iunie. Ar fi trebuit și ar fi putut să se acționeze mai repede, cel puțin uh, cum s-a întâmplat cu Agenția pentru Medicamente, dar în orice caz nu a fost folosit un ritm corect și nu s-a procedat corect ca să răspund la ce spunea colegul Molder, în prim, sau în primul rând colegului Gaier. Am vorbit cu directorul agenției, domnul Enria, l-am informat, am discutat și cu domnul Farcas, directorul executiv. Nu numai la telefon, am avut și un schimb de scrisori. A durat o perioadă până când comisia comisia responsabilă ne-a transmis uh, rezultatele uh, Uh, sale, însă atunci deja fusese prinși cu mâța în sac, ca să spun așa. Uh, responsabilul de la Direcția Generală Bugete este uh, un funcționar foarte bun, foarte precis, ori de câte ori se cere o informație, ne dă informații cât se poate de precise. Deci nu pot decât să iau apărarea acestui funcționar, nu este vina lui, nu a avut ce să facă, este una din persoanele cele mai uh, precise, ca să spun așa. Poate că agenția trebuia să fie mai atentă, poate că comisia trebuia să atragă mai mult atenție agenției. Însă, ca să fiu sincer, atunci când se cumpără sau se închiriază clădiri de milioane de euro, ar putea cineva să se gândească că e posibil să fie nevoie de o autorizare. Dacă cineva s-ar fi străduit un pic, ar fi ajuns la această concluzie. Încerc să formulez cât mai precaut. Cineva ar fi putut să aibă această idee. Uh, după părerea mea, răspunderea aparține în totalitate ABE. Uh, din discuțiile pe care le-am avut cu cei de acolo, uh, cred că știu și ei că eu nu sunt o persoană inexactă sau care se exprimă vag. Deci am avut ocazia să o spun în repetate rânduri explicit, pur și simplu nu se poate să fie absolviți de această răspundere. Ăsta este rezultatul la care s-a ajuns, ar fi trebuit ca informarea să fie făcută mai devreme. În legătură cu ce a spus colegul Mulder, te-ai referit la aviz, ce ai spus tu, uh, se află la punctul 6 și anume Comisia trebuie să uh, tragă consecințele necesare din această întreagă întâmplare. Cum sunt ele exact, care sunt aceste consecințe, este treaba comisiei să ne spună, nu poate să fie uh, sarcina deputaților. Comisia singură trebuie să verifice, este o încălcare a regulilor bugetare, a fost călcată în picioare această break-up clause, trebuie să fie clare consecințele financiare și nu numai. De asemenea, dorim ca Comisia de Control Bugetar și, de asemenea, Curtea de Conturi să se ocupe de acest dosar ca să verifice în cel mai mare detaliu ce s-a întâmplat. O um, anulare a contractelor nu mai pot să solicit pentru că acest lucru ar atrage după sine o și mai mare cheltuială și mai multe probleme și complicații pentru ABE. De aceea avizul este așa cum îl vedeți, l-am formulat exact așa pentru că nu am ce să fac, nu am cum să mai înfrumusețez lucrurile. Îmi pare foarte rău că um, la um, EIOPA și la ESMA situația a fost diferită, pentru că și celelalte agenții se află în niște orașe scumpe, se află la Paris și la Frankfurt, însă au reușit să-și găsească clădiri mai ieftine decât uh, ABE-ul. Îmi pare foarte rău, dar aceasta este situația. Foarte bine, mulțumesc. Cred că am discutat uh, suficient de mult acum. Cred că trebuie să votăm acum avizul Monicăi și uh, după aceea vom urmări de aproape situația. Cine consideră că trebuie să susținem în forma sa actuală avizul Monicăi pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Und wir waren uns, glaube ich, vorher darüber Cred că era toată lumea de acord înainte la celelalte clădiri mai mici, la celelalte probleme imobiliare mai mici, nu a fost nevoie de avize, pur și simplu lăsăm situația așa cum este. Da, E vorba de delegația din Egipt care trebuie să se instaleze într-o clădire sigură, în conformitate cu condițiile de acolo. Planificarea este corectă, nu e nici supradimensionată, pur și simplu trebuie să își găsească un sediu într-o clădire care să nu fie periculoasă și să nu îi expună la dificultăți. Deci e pur și simplu normal pentru condițiile de acolo și mi se pare perfect rezonabil ce s-a cerut. Orice punct care nu necesită muncă suplimentară e binevenit, deci uh, așa rămâne. Acum ne aflăm la sfârșitul votului și trecem la uh, raportul preferat al lui Inge. E vorba de normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și adaptările necesare pentru a corespunde cu CFM. Da, mulțumesc foarte mult. Iarăși iau eu cuvântul, îmi pare rău, dar nu pot să vă scutesc. Este vorba despre rezultatele negocierii privind cadrul financiar multianual. Este vorba de implementare și de utilizarea mai flexibilă a fondurilor. E vorba de principiul anualității pentru rezerva pentru ajutoare de urgență și mecanismul conectarea Europei. Am făcut o declarație în 26 octombrie 2012 în care am spus că e necesar un comportament constructiv și Comisia ne-a și făcut o propunere um, în acest sens. Articolul 13 din regulamentul financiar a fost, din păcate, modificat. E vorba de um, creditele pentru rezerva pentru ajutoare de urgență, acestea trebuie să fie transferate, e vorba de punctul D, și la fel și pentru uh, mecanismul conectarea Europei. Avem o flexibilitate mai mare la fondurile neutilizate, e vorba de punctul 2. Acest lucru este uh, realizat în CFM, și, de asemenea, corespunde cu regulamentul uh, bugetar. Avem, deci, această declarație comună din 26 octombrie 2012, care însă nu a fost transpusă complet în propunerea Comisiei. E vorba de bugetizarea CFM și de utilizarea fondurilor care, fondurilor care rezultă din acordurile privind combaterea traficului ilegal cu produse din tutun. Este clar că Direcția Generală bugete ar trebui să ne spună clar ce alte instrumente vom mai avea la dispoziție. Aș uh, dori acum să vă mai fac o propunere după motoul că amendamentele, unele amendamente sunt atât de frumoase încât le putem depune de două ori. Avem un punct despre care mai trebuie să vorbim și anume ce facem cu descărcarea pentru întreprinderile comune, joint undertakings, avem un punct rămas deschis acolo. În sesiunea noastră comună cu Comisia de Control Bugetar am discutat despre actele delegate și am rugat astăzi secretariatul să organizeze o reuniune comună cu Comisia de Control Bugetar pentru că nu dorim să uh, tărăgănăm procedura, dar din păcate nu avem ce să facem pentru că uh, Comisia nu a propus nimic concret după negocieri. Și uh, vrem să știm ce se întâmplă cu descărcările de gestiune pentru PPP. A fost chiar astăzi trimis un mail directorului general responsabil. Uh, s-a cerut o revizie la jumătate de parcurs și am spus că dacă nu o prezintă vor pierde descărcarea. Relațiile au fost foarte constructive, inclusiv cu raportoarea. În ceea ce privește actul delegat privind PPP, nu am depus niciun amendament împotriva textului inițial, însă la celelalte suntem obligați să facem ceva. Eu voi formula un amendament referitor la articolul 209 din regulamentul bugetar, care se referă la aceste joint undertakings. Nu vă pot propune nicio altă soluție. A trebuit să pregătesc acest lucru foarte rapid ca să-l putem și vota. Mulțumesc foarte mult! Ivailo? Ivailo. Yes, uh, thank you very much, Jutta. Mulțumesc foarte mult. Două comentarii. Asta probabil mi-a scăpat mie, dar mai așteptăm o serie de modificări după acordul CPR. E vorba de IMM-uri acolo, rezerva de performanță, acestea vor trebui să fie reflectate în text. Nu sunt propuse de comisie ca atare. Însă aceste lucruri trebuie să fie reflectate în declarația comună. Apoi, întrebarea. Din câte înțeleg, vreți să deschideți procedura de depunere a acestor amendamente, ceea ce va dura. Dacă cele care se referă la CFM și pe marginea cărora Consiliul și Parlamentul au căzut de acord, le-am putea introduce ca o ajustare de ordin tehnic, ca să nu mai redeschidem o procedură de durată. Nu știu dacă se poate face asta în vedere tehnic. Dacă nu mai sunt întrebări, atunci îi putem răspunde, îi putem da cuvântul din nou lui Inghe să răspundă. Te rog, Inghe. Da, nu mai am uh, să spun decât un lucru în legătură cu Fedul și cu uh, fondurile provenite din tutun. Uh, am putea face aici chiar o răutate și anume să spunem uh, că depunem un amendament uh, împotriva, cu simplu ca să le punem bețe în, ro- bețe în roate, dar uh, eu cred că ideal este de fapt să rezolvăm problema cât mai repede. Singura problemă este descărcarea pentru PPE. A fost doar așa un mic semn făcut comisiei acum. Cealaltă poveste pe care ai menționat-o, nu o cunosc, nu știu nimic despre acest lucru ar fi fost bine, poate să facem acum ceva, să luăm niște măsuri, dar uh, cred că trebuie să mai așteptăm niște informații de la partea cealaltă. Gibt es den Wunsch... Mai dorește comisia oare să reacționeze la ceva din ce a spus colega noastră? Ia bitte. Vă rog. Oui, merci, Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc într-adevăr să reacționez în ce privește situația PPP? E un aspect important și mărturisesc că nu mai înțeleg prea bine în ce fel evoluează lucrurile. Permiteți-mi să mă explic. Cred că suntem toți de acord cu obiectivul simplificării. În special, ne dorim cu toții să facem viața mai ușoară pentru bună gestiune financiară tuturor operatorilor. Propunerea noastră și care a fost acceptată de Parlament în regulamentul financiar pentru PPP este articolul 209, unde se prevede o descărcare prin intermediul Comisiei. Aceasta am explicat în repetate rânduri și eu unul am înțeles că lucrurile au fost acceptate, această descărcare nu privează în niciun fel Parlamentul de drepturile sale de control, pentru că PPP fac parte din descărcarea prin intermediul Comisiei. Dar, în același timp, asta permite operatorilor să beneficieze de un regim mai simplu, mai favorabil, care face ca administrarea să fie uh, mai ușoară. Sherpa s-au exprimat în ce privește joint undertakings, lucru care ne-a fost confirmat și săptămâna trecută, prilejul unei întâlniri pe care am convocat-o și la care participau atât directorii executivi, cât și sectorul privat. care și-a exprimat interesul față de propunerea inițială a Comisiei la articolul 209 și actul delegat pe care noi îl propuneam. Eu nu îmi pierd reperele, ca să spun așa, deoarece noi am acționat în interesul general cu propunerea pe care am făcut-o, iar acum avem sentimentul că Dacă e să revenim la un tip de descărcare separată pentru PVP, atunci atunci am plasat cele uh, șase uh, GTI într-o situație mai puțin favorabilă decât cea actuală. Și ne putem aștepta la reacții cât se poate de negative din partea sectorului privat. Sper să avem ocazia să mai discutăm această problemă. Chiar azi dimineață am făcut o propunere, anume, și pe scurt, Am ascultat argumentele sectorului privat. Haideți să vedem acum dacă lucrurile pot funcționa așa până la o eventuală revizuire. Iar dacă atunci vom constata că lucrurile nu funcționează și Parlamentul consideră că nu are mijloacele de control, atunci vom putea reveni la o formulă mai complexă care va determina administrarea mai dificilă și mai greoaie pentru aceste uh, joint undertakings haideți să încercăm să progresăm pe calea simplificării și a eficacității. Este apelul pe care eu unul uh, vi-l lansez, îl adresez doamnei Greslă și, repet, la nivelul Comisiei Europene noi suntem gata să conlucrăm cu Parlamentul și vă reamintesc că și Consiliul a susținut abordarea propusă de Comisie și, cum spun prietenii noștri britanici, ce nevoie de doi pentru un tango. Mulțumesc! Wortmeldungen habe ich jetzt keine mehr. Nu mai dorește nimeni acum să ia cuvântul? E bine, dar tu ești raportoarea. Tu întotdeauna ai cuvântul la sfârșit. Mă mai uit în jur, nu vreau să scap pe nimeni. Ah, Jens! Da, aș dori acum să iau cuvântul și să mai adresez o întrebare comisiei în ceea ce privește uh, completarea fondurile suplimentare. Poate că uh, Uh, ar trebui să adaptăm regulamentul bugetar la directivele cadru care gestionează fondurile. Cred că ar fi o ocazie bună, pentru că regulamentul în forma sa actuală nu acoperă toate fondurile. M-ar interesa să-mi spuneți dacă aveți în vedere așa ceva, dacă ați putea aproba o astfel de adaptare a regulamentului financiar și a doua mea întrebare se referă la întreprinderile comune. Sunt destul de uimit sau ce am auzit de la dumneavoastră, doamna Grezle și cu mine, împreună cu niște funcționari, am fost la dumneavoastră acum vreo două săptămâni și atunci credeam că am căzut de acord cu privire la descărcarea pentru procedura de descărcare, procedura de descărcare pentru joint undertakings. Am avut impresia, însă, că ce ați spus acum nu e exact ce am înțeles noi în seara respectivă. Însă, mi se pare că pur și simplu accentul e pus diferit, nu e nimic uh, tragic, însă, nu știu, Inge, cât a fost? Câteva săptămâni de la acea întâlnire? Și acum ne aflăm exact uh, unde eram și înainte de întâlnirea aceea. Dacă mi-amintesc eu bine seara respectivă, uh, doream să ajungem la o soluție, însă au trecut, uite, patru săptămâni și aud acum de la dumneavoastră că situația este diferită decât înțelesesem noi și nu mai pot decât să spun că am pierdut patru săptămâni și pur și simplu nu avem niciun fel de propunere de soluție de la dumneavoastră și niciun caz propunerea pe care ne-am fi dorit-o noi. Jan? Jan. We have, at the moment we have only... Deocamdată nu avem decât un schimb de opinii, din câte am înțeles, dar care e termenul în care va trebui să luăm o decizie pentru că, iată, tot mai multe lucruri tind să devină neclare. Care e calendarul? Când va trebui să luăm o decizie? Da Cred că aici sunt două lucruri diferite, Ian, două termene diferite. Pentru întreprinderile comune, Trebuie să ajungem la o concluzie până la sfârșitul anului. Iar în legătură cu ce spune Inge acum, nu avem încă un uh, termen. Te rog, Inge, acum să iei cuvântul și să ne explici tot. În ceea ce privește actele delegate, trebuie să ajungem la plenara din ianuarie 1, actele delegate PPP, și avem, deci, presiunea timpului aici, pentru că dacă Comisia își dă acordul, raportul poate fi făcut foarte rapid, dar uh, nu văd nicio altă posibilitate decât să apelez din nou la articolul 209. Domnule director general, vreau să vă spun că pot uh, înțelege de ce reacționați cu un ton ușor jignit. Noi întotdeauna la fiecare amendament la regulamentul financiar am spus că nu vrem să pierdem drepturile Parlamentului, nu vrem să le pierdem. Și trebuie să vă spun că acum am pierdut o competență a Parlamentului. Și trebuie să vă spun că dată fiind evoluția situației și dată fiind sensul viitor al întreprinderilor comune și al PPE în noul CFM, pentru că acolo sunt foarte multe întreprinderi comune, ă, situația este negativă. Noi încercăm acum să mai adăugăm acte delegate, iar la, cu Consiliul trebuie să ajungem la un consens. Înseamnă însă că Consiliul ne poate scoate pe tușă oricând. Este singurul punct în legătură cu care am vorbit de acte delegate și eu am spus de la început că pentru noi e o problemă. Pentru că nu a fost clar în legătură cu articolul 209 că pierdem dreptul de a acorda descărcarea uh, acestor întreprinderi comune. Nu mi se pare deloc corect. Nu am niciun chef să mă cert cu dumneavoastră, pe mine mă interesează să găsim o soluție și anume o soluție rapidă, pentru că nu am de gând să uh, rămână procedura nerezolvată. Dacă acordăm descărcarea, nu trebuie să-și închipuie nimeni că vom mai primi vreun ban înapoi. În niciun caz. Deci e doar o chestiune de strategie în orice caz. Cum vom proceda mai departe? Dacă așa va trebui să procedăm, asta este, însă mi se pare că Direcția Generală Cercetare și Știință nu ne dă nicio altă posibilitate. Am uh, discutat cu reprezentanții întreprinderilor comune și am întrebat de cine vă temeți mai mult de comisie sau de noi. Și mi-au spus absolut clar că preferă să rămână la noi decât să se ducă la comisie. E o mică observație răutăcioasă aici, pe marginea textului, dar uh, în fine, eu nu sunt aici ca să simplific sau să, ca să complic viața cum funcționarilor. Însă, pe viitor, date fiind evoluțiile PPP, nu uh, aș vrea ca Parlamentul să-și piardă șansa de a juca rolul pe care l-a jucat până acum. Acesta este motivul pentru care am spus ce am spus. Încerc și să accelerez procedura, să port și discuțiile cu Consiliul, Am mai spus-o la explicații. În legătură cu regulamentul financiar sunt mai multe puncte rămase nerezolvate. De exemplu, aceste venituri din tutun, de mult le așteptăm. Și ce se va mai întâmpla pe viitor? Ce se întâmplă și cu Fedul? Trebuie să ajungem la o concluzie, asta ne interesează pe noi. Eu nu vreau să lungesc procedura, nu vreau să creez probleme, dar vreau să nu pierdem descărcarea în legătură cu aceste puncte pentru că se vor face modificări, pentru că vom ar însemna că ne pierdem din influență. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Mi se pare foarte logic ce ai spus și uh, Dreptul Parlamentului European trebuie să fie respectat. Chiar dacă sunt plângeri, că chiar dacă suntem acuzați că acest lucru sporește birocrația, eu am mai spus acest lucru aici. Democrația costă. Trecem mai departe. Da, doamna Gresle, totdeauna spun când discut cu cetățenii din circumscripție și mi se plâng în contextul de, legat de democrație. Eu totdeauna le spun că democrația nu se ieftinește. Așa e. Costă mult să ai drepturi. Trecem mai departe, punctul 7 de pe ordinea de zi. Pe celelalte le... Pe acest și pe acesta îl amânăm, pentru că nu avem raportor și nu avem nici pe nimeni care să poată să o înlocuiască pe doamna raportor. Așa că ne întoarcem la punctul 5. Giorgio este prezent. Este vorba despre fondul de solidaritate și de niște modificări care ar trebui făcute. Te rog. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως υποδηλώνει και το όνομά του... Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. După cum arată și numele, Fondul de Solidaritate e menit a demonstra existența acestei solidarități la nivelul Uniunii Europene. Plus, valoarea este imposibil de negat, mai ales în contextul actual, când se fac eforturi de consolidare în majoritatea statelor membre, dar pentru asta e nevoie de sprijin financiar de la Uniunea Europeană, de la instituțiile centrale. Salut propunerea Comisiei. E o propunere care, în termen general, merge în direcția cea bună. Avem nevoie de un fond mai eficient, de un fond mai flexibil. Îl putem face așa dacă simplificăm puțin regulile și procedurile care îi reglementează activitatea. Putem reduce puțin timpii de răspuns să nu uităm că viteza mobilizării acestui fond de solidaritate este un factor important atunci când e vorba de eficiența acestei asistențe acordate. Curtea de conturi a criticat lipsa acestei mobilizări rapide. De asemenea, sprijin introducerea unui, uh, unor criterii simple și clare pentru solidaritatea, mobilizarea acestor fonduri vorba de impactul dezastrului în raport cu PIB-ul regional. Însă cred că pragul acesta redus de 1,5 este prea ridicat pentru a lua în calcul acele dezastre care au totuși un impact semnificativ. Aș sugera ca pragul să fie la 1% din PIB-ul regional. De asemenea, salut introducerea posibilității de a face plăți avansate, anticipate la solicitarea țării afectate pentru a ajuta să facă față consecințelor dezastrelor mai rapid și va reduce impactul economic al acestui dezastru asupra țării respective, mai ales când țara respectivă se confruntă cu dificultăți de ordin financiar. De aceea am sprijinit creșterea plafonului la plățile anticipate la 15% din suma anticipată cu o limită la 40 de milioane. Însă, ideea este de a asigura o utilizare mai rapidă și eficientă a fondurilor. E vorba aici însă de o posibilitate de plăți anticipate. Suma acestor plăți se va scădea din suma totală, deci nu presupune cheltuieli suplimentare. Însă v-aș atrage atenția asupra unui fapt propunerea comisiei, în 4 alineatul 3, presupune o condiționalitate, o modificare a regulamentului privind dispozițiile comune. Aici avem o problemă. De aceea trebuie să găsim moduri alternative de finanțare. Tocmai pentru a crește viteza de răspuns, sugestia mea ar fi ca cei de la comisie să facă o evaluare preliminară, să vadă dacă o solicitare îndeplinește condițiile necesare, asta fără nicio întârziere. Și apoi avem o perioadă maximă de 5 săptămâni în care comisia poate evalua dacă, într-adevăr, condițiile de mobilizare a fondului sunt îndeplinite și apoi stabilește suma în, în discuție. De asemenea, utilizarea fondurilor ar trebui să acopere perioada de 12 și de 18 luni pentru a permite o gestionare mai chipzuită a acestor uh, fonduri, pentru că în multe țări, de exemplu, procedura achiziții publice solicită mai mult timp. O altă chestiune se referă la faptul că prevenirea dezastrelor joacă un rol important. E mai important de multe ori să previi un dezastru decât să răspunzi în mod adecvat la un dezastru. E nevoie de fonduri structurale și de investiții pentru a atinge un punct de sinergie la nivelul mecanismelor interne europene pentru a maximiza impactul fondurilor disponibile. De aceea am sugerat ca asistența tehnică să poată face obiectul finanțării cu fonduri din acest fond de solidaritate, pentru că asta va permite să se acționeze imediat la nivelul unor state sau regiuni în caz de dezastru. Cam atât am avut să vă spun și aștept cu nerăbdare comentariile și observațiile dumneavoastră. Ähm, mulțumesc. José Manuel, dorește să ia cuvântul? Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria dar os parabéns ao relator porque eh, as propostas que faz. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc raportorului pentru propunerile sale. Este vorba de uh, fond, fond utilizat în 23 de țări au fost cheltuiți uh, foarte mulți bani și uh, au fost foarte util. Multe state membre ar avea de suferit dacă nu ar mai putea beneficia de acest fond. Aș avea o întrebare, nu știu dacă autorul sau cineva de la comisie poate să răspundă. Comisia propune ca pentru catastrofele regionale să avem un prag de 1% din uh, PIB. Și uh, de aici vine întrebarea mea. Care este situația de până acum în cazul acestui fond? A existat un caz care nu, a putut fi nu ar fi putut fi rezolvat dacă acest criteriu ar fi fost deja aplicat? Asta aș dori să uh, mi se explice. Înseamnă că noua regulă va fi, ar va fi mai dificilă? Au, au fi, ar fi fost cazuri în trecut în care nu s-ar fi putut găsi o soluție din cauza acestei reguli? Și dacă da, poate că pragul ar trebui să fie redus. Însă aș mai avea o întrebare. Există date greu de obținut în legătură cu catastrofele. În, cazurile, în cazul incendiilor e vorba de o catastrofă naturală, de un dezastru natural și consecințele lor uh, sunt foarte durabile la modul negativ și afectează o întreagă regiune, afectează venitul național brut și statul respectiv este afectat în mod negativ. Uh, Anul, acesta s-a putut folosi fondul social european în cazuri excepționale, pentru că s-a aprobat ideea că erau consecințe deosebit de grave pe termen lung. Însă, cred că a nu trebuie să uităm că de multe ori astfel de catastrofe influențează negativ viața populației. Dacă introducem acum această regulă cu pragul de 1%, atunci nu se mai poate face apel nici la Fondul Social European și nu vor mai fi posibile prevederi de excepție, de derogare așa cum s-a întâmplat până acum. Eu cred că pentru anumite regiuni ar trebui să se păstreze aceleași prevederi ca și până acum în noul regulament. Această chestiune a ă, pragului de 1% sau de 1,5% trebuie să fie rezolvată. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu. Haideți atunci să dăm cuvântul Comisiei pentru a răspunde la aceste întrebări. Thank you, Madam Chair, and thank you to the mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc raportorului pentru raportul formulat. Cu privire la prezentarea făcută de raportor, aș avea o serie de comentarii. Propunerea de a scădea pragul PIB regional pentru intervenție trebuie să fie văzută în contextul instrumentului ca atare la crearea acestora. Ideea era de a răspunde la dezastrele majore care justificau o intervenție de la nivel central european. Asta în ideea de a, sigur, reduce povara care altfel ar fi apăsat doar pe umerii statului membru respectiv. Ideea nu era de a ne substitui tuturor mecanismelor naționale existente. Nu trebuia să înlocuim instrumentele naționale. Instrumentul pe care îl discutăm este menit a asigura o reacție de răspuns la dezastrele majore. Tocmai de aceea l-am creat. În al doilea rând, aș dori să vă spun că dacă reducem pragul, atunci numărul catastrofelor care ar îndeplini cerințele ar crește însă suma globală alocată anual pentru acest fond a fost redusă cu aproape 50% pentru următorul exercițiu financiar. Trebuie să împăcăm și capra și varza aici. Și atunci când e vorba de a defini ceea ce înseamnă dezastru major, trebuie să avem mare, mare grijă, pentru că am putea să mergem prea departe, reducând exagerat pragul referitor la raportul PIB regional. Apoi, propunerea comisiei era aceea de a introduce o serie de clauze în regulamentul prin dispozițiile comune care să permită recursul la fonduri care vin din fondul de dezvoltare regională și fondul de coeziune. Acum s-au încheiat negocierile pe marginea cadrului financiar multianual, avem baza juridică pentru această politică de coeziune, însă aici rămân, rămâne tocmai problema de a constitui un cadru de reglementare care să fie suficient de clar pentru toți factorii implicați. Eu uh, aș propune, după cum a spus și raportorul, să vedem dacă sunt alternative și care ar fi alternativele posibile. În al treilea rând, în ceea ce privește perioada maximă de întârziere a reacției Comisiei, timpul alocat pare a fi lung, însă dacă ne gândim la activitățile presupuse, ne dăm seama că o astfel de întârziere nu poate fi acceptată. De multe ori solicitările pe care le primim nu sunt complete, le primim în limba statului membru respectiv, trebuie să fie traduse se solicită apoi informații suplimentare către statul membru respectiv, asta iarăși durează. Proiectele de aviz, transmise de comisie și ele trebuie traduse. Sunt o serie de pași care trebuie să fie parcurși și să, să limităm totul la 5 săptămâni, există riscul de a lua o decizie finală pe baza unor informații incomplete. Prin urmare, nici decizia nu va fi totdeauna cea justă. Cam acestea au fost chestiunile principale la care doream să mă refer, însă, sigur, intenționez să colaborez pe viitor îndeaproape cu raportorul și cu ceilalți membri ai comisiei noastre în încercarea de a găsi un acord asupra acestor chestiuni. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorești să mai adaugi ceva, Gheorghios? Thank you very much for the discussion we had. Mulțumesc pentru discuția uh, avută și mulțumesc colegului de la comisie pentru răspunsul la propunerile mele. Aș dori să le amintesc colegilor că termenul de depunere a amendamentelor este 17 decembrie la amiază. Vă mulțumesc. Yes, just before Christmas. Chiar înainte de Crăciun. Yeah. <laughs> Gut. Dann verlassen wir jetzt diesen Tag. Mulțumesc. Am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 6. Și uh, este vorba de raportul nostru preferat, semestrul european, și dăm cuvântul doamnei Vertman. Mulțumesc, doamnă președinte. Baza pentru acest aviz este reprezentată de analiza anuală a creșterii 2014, care a apărut la jumătatea lunii noiembrie, a fost făcută publică de către Comisie. Noi eh, dăm un aviz Comisiei Econ, care pregătește un raport de inițiativă și putem exprima pe scurt, din păcate, o poveste foarte lungă. Pentru că, dacă comparăm 2013 cu 2014, este absolut clar că foarte puține lucruri s-au schimbat și că, în majoritatea aspectelor, din păcate, nu s-a schimbat absolut nimic. Dacă nu aveți avizul încă, uh, vă pot spune pe scurt, este vorba despre faptul că am luat poziție cu privire la inițiativa pentru ocuparea tinerilor. Evident, uh, am ținut cont de faptul că negocierile pentru CFM au fost încheiate. Am menționat și resursele proprii și, de asemenea, Uh, grupul de lucru care trebuie creat, după cum am mai spus, pentru a pune în practică toate aceste lucruri. Per total, din păcate nu prea sunt diferențe, s-au făcut foarte puține lucruri. Uh, după părerea mea personală, criza încă mai durează și probabil că va mai dura mult. E clar că e nevoie să face presiuni ca să se întâmple ceva în realitate. Aștept cu nerăbdare comentariile și observațiile dumneavoastră. Puteți depune amendamente. Termenul pentru amendamente la comisia noastră, dragi colegi, este 3 ianuarie. Deci, dacă nu doriți să lucrați în vacanța de Crăciun, ar trebui să le pregătiți dinainte. În 22-23 ianuarie vom vota aici în, apoi se votează și la Comisia Econ și la uh, plenul din februarie vom vota în plen. Mulțumesc. Au colegii comentarii? Nu, nu sunt comentarii. Ja. A, ba da, mă scuzați, te rog. Hvala lijepa, predsjednice Haug. Samo sam htio... Mulțumesc, <clears throat> doamnă președinte. Doream doar să spun că acest raport al Comisiei Europene, analiza anuală a creșterii 2014, include pentru prima dată și Croația. Ă, doar în mod informal a participat la semestrul european până acum. Abia ă, de data aceasta, pe 15 noiembrie, Comisia Europeană s-a exprimat și asupra Croației. Și veți înțelege că pentru noi, în Croația, acesta este un subiect foarte dezbătut și foarte important. Și noi dezbatem uh, bugetul pe 2014 și tocmai sosesc de la o conferință organizată pe această temă în Parlamentul Croat, împreună cu uh, reprezentanți ai Comisiei Europene, DG Budget. Aceștia ne-au prezentat procedurile și așteaptă un raport și din partea Parlamentului European care să ne ajute să sensibilizăm publicul la această procedură care, iată, va fi aplicată în următorii trei ani și în Croația. Deficitul public se află la un nivel uh, care nu permite guvernului să intervină încă din primul uh, an și de aceea previziunile noastre se întind pe o durată de trei ani. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dorește cineva să mai intervină? Nu? Foarte bine, aș dori să vă mai amintesc că termenul de depunere a amendamentelor este 3 ianuarie și doresc să repet că ar fi mai bine dacă ați putea să uh, realizați amendamentele înainte de Crăciun, ca să stați liniștiți acasă să sărbătoriți Crăciunul. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Grupul de lucru comun. Comisia Bugete și uh, președintele, acest grup nu s-a mai întâlnit, deci nu avem niciun raport, nu s-a făcut nimic. Ați primit doar astăzi încă o sarcină. Sperăm ca până data viitoare. Da, se va rezolva. Am transmis-o mai departe și să, lumea s-a apucat de treabă. Minunat, foarte bine. Cred că și voi vreți să sărbătoriți Crăciunul, e clar. Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi. Dar cred că nici aici nu va dura foarte mult dezbaterea. Aici uh, este vorba de raportarea cu privire la trilogul privind mandatul extern al BEI. Vă rog. Thank you very much, uh, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, foarte pe scurt, suntem în toiul trilogului. Am uh, parcurs toate textele, chiar și ieri, textele considerentelor. Iar acum lucrăm cu Consiliul asupra formulărilor concrete ale uh, considerentelor, dar și ale articolelor mandatului extern al BEI. Deocamdată nu avem semnale clare care sunt prioritățile Parlamentului în ce privește nivelul împrumuturilor. E un lucru foarte important pentru noi acesta. Deci astfel de teme încă nu sunt pe masa discuțiilor. Încă așteptăm semnale și din partea Consiliului. Ne concentrăm pe textele ce se referă la transparență și, ca să fim sinceri, noi aici am adoptat uh, cu doi ani în urmă o revizuire la mijloc de parcurs și încă așteptăm implementarea acestor uh, solicitări. Însă avem și solicitări suplimentare acum Sperăm că noul context să permită fezabilitatea acestora. Unele dintre propunerile pe care noi le susținem sunt greu de uh, pus în aplicare în mod realist. Eu însă cred că, în termeni generali, dacă apar diferende, acestea se vor concentra pe modalitatea de raportare și ce exact se va include în raportare. Solicitări suplimentare din partea Parlamentului pentru a avea consultări cu uh, comunitățile locale și tema centrală pentru noi, anume nivelul plafoanelor și distribuția regională, care e o problemă conexă. Azi am avut o întâlnire tehnică, următorul trilog e organizat săptămâna viitoare și încercăm să accelerăm ritmul sub președinția dumneavoastră. Toate însă depind de răspunsul Consiliului să vedem dacă reușim să finalizăm dosarul înainte de încheierea anului. Aș sugera colegilor, raportorilor din umbră din grupurile politice, poate săptămâna viitoare, la un moment convenabil pentru toți, să încercăm să ne uităm la textele pe care lucrăm împreună Comisia și Consiliul, iar dacă apar noi sugestii ori puncte uh, de dezacord, să um, avansăm cât se poate de mult încă de săptămâna viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog. Sentence, Utah, I would just like to... Doar o propoziție, dacă îmi permiți. Doresc să-l felicit pe uh, Ivailo pentru că a condus acest trilog în mod formidabil. Suntem buni prieteni, chiar dacă nu aparținem acelui grup politic. Toate felicitările mele pentru experiența și dedicația ta. Uh, da, așa este. Ivailo uh, a spus că eu prezidez acest trilog, dar nu e adevărat, eu doar sunt prezent acolo. Dar e foarte bine așa. Așa și trebuie el să spună. Trebuie, de fapt, să lăsăm OAF pe fiecare să lucreze la ce se pricepe. Bun, am ajuns la sfârșitul ordinii de zi, am lucrat frumos, am rezolvat toate punctele, cel puțin ce am putut rezolva. Vă urez tuturor o seară plăcută, de odihnă și ne vedem cu siguranță la Strasburg cel puțin.